Caras e caros colegas, eu devo eh, informar-vos antes de mais eh, que estou, irei presidir esta nossa reunião porque não está cá o nosso presidente nem os vice-presidentes. Vom începe, eu voi prezida, fiindcă nu este aici președintele și nici vicepreședintele, care ar fi trebuit să facă acest lucru în mod normal. Ne vom strădui pentru ca lucrările comisiei noastre să eh, fie luate în considerare. După cum știți, Întâlnirea de astăzi se va desfășura de la 3 la 5 jumate și apoi mâine, 17 februarie, mai e ceva? De la ora 3 la 5 jumate, la fel conform ordinii de zi. Le, os votos amanhã serão. Uh... Voturile de mâine vor începe la 9 și un sfert. Întâlnirea va începe la ora 9, dar sesiunea de vot propriu-zisă va începe la 9 și un sfert. Haideți să trecem direct la subiectele de pe ordinea de zi. Presupun că toată lumea este de acord cu adoptarea ordinii de zi. Se pare că da. Deci, agenda este adoptată. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul domnului Luis de Grandes Pascual referitor la poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare. Am să-i dau cuvântul domnului raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum uh, probabil își amintesc colegii mei, vom discuta despre amendamentele depuse la raportul meu referitor la directiva privind 2005-36 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare. Am să fac o prezentare generală a amendamentelor. Aș vrea să le mulțumesc celor care au depus amendamentele și apoi am să trag și o serie de concluzii cu privire la ce trebuie făcut în ceea ce privește atitudinea noastră față de această propunere. Dacă vom colabora cu, bine cu Comisia și Consiliul, cred că putem ajunge la un acord la prima lectură. Însă acum trebuie să avem în vedere textul consolidat pentru Comisia Trans și vedem cum merge mai departe. Această propunere urmărește acoperirea vidului legislativ care urmează în urma hotărârii Curții Europene de Justiții cu privire la programul cadru, decizia 2005 665 CEJ. Curtea de Justiție a hotărât că instituțiile europene pot adopta acte legislative referitor la introducerea de sancțiuni pe baza primului pilon, dar întâi trebuie să stabilească faptul că măsurile sunt proporționale cu situația în cauză și permit lupta eficientă împotriva unor cazuri tangibile. În acest caz vorbim despre poluarea cauzată de nave uh, și combaterea acestea ca parte a acțiunii de protecție a mediului. Evident, este vorba de o dimensiune europeană, astfel încât a apărut posibilitatea să acționăm cu respectarea principiului subsidiarității. Sigur, nu noi vom hotărâ amploarea acestor sancțiuni penale, ci statele membre care trebuie să determine în practică implementarea acestui cadru. Încă de la început, am încercat să stimulez un dialog între toți cei interesați pe acest subiect. Am încercat să obțin avizul din partea Comisiei pentru Mediu, precum și din partea Comisiei pentru Afaceri Juridice, jurii, astfel încât să ajungem la un consens pentru a crește calitatea raportului. Am și reușit acest lucru și le mulțumesc membrilor comisiilor numite mai sus pentru colaborarea și dialogul pe care am reușit să-l avem. Am reușit, deci, să ajungem la un punct de vedere comun pe acest subiect. Am dorit să avem și primele reacții ale Comisiei și ale Consiliului pe acest document. Noua președinție, sigur, urmează să se pronunțe pe acest subiect și ministrul transporturilor trebuie să-și prezinte punctul de vedere cu privire la acest subiect. Nu aș vrea ca, din lipsă de experiență, acest subiect să nu fie rezolvat și finalizat. În urma dialogului și a pozițiilor adoptate de diversi deputați, am, avem o serie de amendamente. Amendamente la raportul principal. Avem șapte amendamente în urma raportului depus de comisie și eu am prezentat două amendamente orale și dacă comisia este de acord, aceste amendamente pozitive ar putea fi adoptate pentru a uh, extinde acest raport în vederea îmbunătățirii formulării textului. Redactarea unui nou considerent este prezentată de raportor în textul pentru comisie. E vorba de a elimina, uh, elimina anumite fragmente minore care se repetă având în vedere hotărârea Curții de Justiție. Avem un aviz pozitiv privind primul amendament, dar nu și privind acest considerent, în ceea ce privește amendamentele prezentate de domnul Tondo. Domnia sa a prezentat patru amendamente pe durata prezentării oficiale a raportului. Le-am luat în considerare, fiindcă par să fie în concordanță cu uh, direcția urmată de raportor. Domnul Tondo a făcut un amendament la amendamentele mele, să spunem, dar rezultatul este unul foarte bun. Avem un amendament de compromis referitor la formularea aliniatului 1 bis, care privește uh, respingerile minore. Această propunere îmbunătățește amendamentul 6 al raportorului. Deci putem vorbi de o contribuție cu adevărat pozitivă. Trebuie să ne asigurăm că aceste lucruri sunt considerate ca fiind ilicite pentru a putea face o deosebire între cele considerate licite în Convenția Marpol. Articolul 3 aliniatul 1 definește domeniul de aplicație care acoperă aceste uh, aceste rejecții care sunt diferențiate între ele și cele mai importante. Deci trebuie să respectăm formularea acestei convenții. În ceea ce privește celelalte amendamente, acestea sunt apropiate de amendamentele mele, dar poate sunt formulate într-un mod mai pedagogic, mai ușor de înțeles, să spunem, decât ale mele. E vorba de atingerea obiectivelor uh, susținute și de raportor și Domnul Tondo este de acord să-și retragă ultimul amendament și să păstrăm amendamentul 8 al, um, amendamentul 8 al raportorului. În ceea ce privește amendamentul domnului Ibner, sunt de acord cu majoritatea subiectelor prezentate în cadrul amendamentelor domniei sale, dar în ciuda intențiilor noastre binevoitoare, acestea ar pune obiectivul într-o lumină mai puțin clară. Nu cred că trebuie să modificăm lucrurile asupra cărora am convenit. Dacă am introduce prea multe noutăți, uh, am pierde din vedere subiectul principal. Domnul Ibner a fost de acord să retragă două amendamente, 17 și 19, în schimb, amendamentul 18 al colegului nostru este unul pozitiv, prin care cere Comisiei Europene să analizeze aspectele pozitive ale acestui amendament. Este vorba de o este vorba de o întrebare pe care ne-o punem în mod constant și anume evaluarea poluării. Regulamentul care a fost adoptat cu doi ani în urmă, la care am fost din nou raportor, are în vedere acest lucru uh, și anume EMSA, Agenția Europeană Maritimă, uh, își asumă noi angajamente pentru a preveni poluarea cauzată de nave. Printre sarcinile sale se numerau și instaurarea de servicii de supraveghere prin satelit pentru controlarea poluării și identificarea navelor responsabile cu această poluare. Și colegul Ebner a introdus o sugestie referitoare la dat- colectarea datelor pentru a putea fi analizate ca o activitate complementară a serviciilor care au intrat în funcțiune în 2007. Deci nu apare neapărat un lucru nou, ci un aspect complementar al uh, activității serviciilor deja în funcțiune, în ceea ce privește Comisia Jurii. Aceste amendamente sunt pozitive, dat fiind că aduc un nivel ridicat de coerență și soliditate textului nostru. De exemplu, pachetul Erika Troa, care a fost adoptat de curând și căruia Parlamentul i-a alocat o mare importanță, în totală consecvență cu activitatea Parlamentului. Însă nu pot, uh, intro, nu pot fi de acord cu ultima frază, introducerea um, de sancțiuni penale cu orice genuri de deșeuri ilegale, adică toate să fie clasificate drept ilegale. Există totuși niște diferențieri care trebuie fă- fie făcute aici. Deci, în ceea ce privește cele șapte amendamente, eh, raportorul este dispus să le accepte pe primele cinci, fiindcă acestea au elemente care îmbunătățesc formularea textului, îl clarifică, însă raportorul se opune amendamentelor amendamentului 6 și uh, vreau să vă rog să mă sprijiniți pentru a respinge amendamentul 6 referitor la neglijență, că, căci uh, orice comportament care este dovedit a fi intenționat, uh, conform acesteia trebuie să fie considerat a fi un delict, deci nu intră în categoria de simplă neglijență. Deci infracțiunea este atunci când există o intenție, o neglijență clar dezvoltată și nu cred că e cazul să introducem acest lucru. În ceea ce privește amendamentele raportorului, sper să le susțineți. Sunt două amendamente orale. Primul pentru îmbunătățirea formulării textului la amendamentul 4 este un amendament uh, formal și cel de-al doilea Este un amendament didactic sau cu o formulare mai didactică, mai clară pentru amendamentul respectiv. Și din nou uh, este dată definiția infracțiunii, repetarea de mai multe ore a unui act de contravenție. Iată deci care este poziția raportorului privind diferitele amendamente și aș dori să vă solicit sprijinul dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. Mulțumim domnului de Grandes Pascual. Acum îi dau cuvântul colegului nostru, Ramos de, colegei doamna Ramos de la Partidul Socialist. Queria intervenir para explicitar mi apoyo a, a las tesis que ha mantenido el... Dorem să intervin doar pentru a um, explica susținerea pentru poziția pe care o apără domnul Pascual. Acest uh, proiect de uh, raport uh, respectă interpretarea echilibrată a celor două sentințe, una din 2005, cealaltă din 2007, și respectă de asemenea necesitatea de a se omogeniza aceste dispoziții în toate statele membre, ceea ce constituie al doilea obiectiv în acest domeniu. După cum a subliniat și raportorul, Eh, și a insistat eh, pe acest element important, această distinție între acțiuni administrative eh, pentru a se sancționa deversarea deșeurilor și sancțiunile pentru uh, conduite mai grave, în care există intenția de a cauza daune și daunele sunt importante. Este foarte important de a se distinge între aceste două tipuri de infracțiuni. Și mi se pare deosebit de important în acest raport domnul deputat de Grandes Pascual a subliniat acest lucru. Este deci important să se ridice, se ridice la rang de infracțiune uh, repetarea infracțiunilor minore. Pentru că, în general, acest comportament reiterat comportă o contaminare gravă a mediului uh, ambient. Uh, deci aceste fapte, de multe ori, și vedem asta în viața concretă, au o intenție la bază acolo unde este neglijență gravă sau imprudență eh, gravă. De aceea această normă pe care noi dorim să o aprobăm eh, urmărește să aibă un caracter descurajant pentru acest tip de comportamente. Nu-mi rămâne decât să spun că, în general, grupul nostru politic este de acord cu felul în care s-a pus problema, este de acord cu lista de vot. Aș mai dori doar să ascultăm uh, ce părere au despre unul dintre uh, amendamente, și anume cel care modifică perioada prevăzută pentru receptarea directivei. Uh, Comisia propunea șase luni, raportorul propune 12 luni, dat fiindcă este evident că statele membre trebuie să fie gata uh, pentru a aplica cât mai repede această directivă, aș dori să știu cum uh, justifică domnul deputat de Grandes această uh, modificare a termenului. În această privință avem oarecare îndoieli în privința direcției care trebuie deci să fim pentru șase luni sau pentru 12 luni. Mulțumim. O să dăm cuvântul doamnei Lichtenberger. Mulțumesc. Uh, mulțumesc uh, raportorului. Tema este foarte complexă dintr-un motiv anume. Ne aflăm abia la început și nu putem avea deocamdată o luptă eficace împotriva poluării, pentru că sentința în sine nu ne oferă o suficientă flexibilitate pentru a adopta în ultima analiză măsuri mai eficiente. Eu sunt în favoarea acestei idei de a se uh, Uh, pentru că acțiunile repetate, chiar când e vorba de uh, cantități mici, se cumulează și constituie o infracțiune gravă de care e cazul să luăm act. Pentru că un lucru trebuie să fie foarte limpede. Pedepsirea acestor infracțiuni este foarte complicată a se constata răspunderea uh, Uh, în cadrul unor acțiuni penale uh, impune nu numai analize chimice, ci și procedure juridice extrem de complexe. Prin urmare, uh, și între altele, daunele sunt foarte grave. De aceea cer raportorului să-și revadă ultima frază, să o rea cu mai multă precizie într-un considerent uh, acolo unde raportorul spune că nu ar putea să sprijine Uh, calea sancțiunilor pe calea dreptului penal. E, ar trebui să fie limpede că statele membre sunt foarte împotriva adoptării unor măsuri uh, de ordin penal de către instituțiile europene. Și aceasta este o discuție pe care o cunosc foarte bine din cadrul Comisiei Juridice. Uh, Uh, a avut loc și în prezența unor reprezentanți ai Consiliului această discuție, dar trebuie de asemenea să semnalez că în anumite cazuri, acest, uh, fără un asemenea mecanism, nu vom putea înainta pe termen lung. Altfel, nu vom putea să adoptăm niște măsuri eficiente împotriva poluării intenționate uh, nu vom putea să, evit ca pro, să evităm ca proprietarii să procedeze sistematic uh, în acest fel și să uh, accepte să plătească uh, amenzi dar în realitate uh, consecințele faptelor lor nu sunt suficient de severe și trebuie să continuăm pe uh, calea acestei reflexii. Avem aici un considerent care nu este aplicabil în mod direct. este necesar să ținem seama de faptul că avem de a face cu o criminalitate ambientală care poate crea sistematic daune din ce în ce mai mari, sunt caze evidente și de obicei este foarte dificil să neutralizăm daunele care derivă pentru turism, pentru pescuit uh, din aceste uh, poluări. Aș spune, deci, că ar trebui să ne ocupăm mai mult de, pe viitor de această tematică și aș ruga raportorul să se ocupe de problemă, fiindcă nu e vorba doar de o aplicare directă și raportorul ar trebui să mai reflecteze și să evalueze dacă nu e cazul să adoptăm un, o altă abordare, fiindcă eu consider că daunele sunt de lungă durată, uneori nu mai pot fi deloc neutralizate și sancțiunile administrative nu pot să atingă de multe ori obiectivul urmărit fiindcă sunt atât de ușoare pentru autorii infracțiunilor încât nu mai au niciun efect de descurajare, fiind vorba aici de diverse sisteme pe care le adoptă statele membre în practică. Iar dacă dorim să avem controlul cel puțin uh, amenințarea trebuie să fie serioasă atunci când există probe suficiente pentru ca să ducă la abandonarea acestor practici. Avem aici de-a face cu probleme imense care nu trebuie subevaluate, din potrivă trebuie să ne dăm seama că asta nu privește numai navigația maritimă, ci are un impact și asupra apelor interne, uh, Uh, pe care navigația devine tot mai importantă și ar fi, prin urmare, important să ne ocupăm de aceste aspecte. În general, din păcate, nu putem să lucrăm cu adevărat eficient pe baza acestei sentințe. Însă, după părerea mea, trebuie să utilizăm până la capăt posibilitățile de care dispunem, inclusiv pentru a da Consiliului un semnal Nu vom accepta uh, contraargumentări împotriva acestor proceduri uh, care combat violarea sistematică a regulilor. Mulțumim doamnei Lichtenberg. Are cuvântul domnul Iazembovski. Sunt de acord cu uh, doamna care m-a precedat și noi am fi în favoarea ideii ca s-ar lucra mai bine pe baza dreptului penal, dar sunt de acord și cu relatorul când se spune că nu are rost să facem un apel într-un considerent. Este o discuție de fond pe care trebuie să o ducem cu Consiliul și trebuie să trecem dincolo de tratatul de la Lisabona, problema este una fundamentală și noi remarcăm că statele membre nu dispun de măsuri de ordin penal atunci trebuie să avem noi competență. Pe moment nu avem această competență, sentința este clară, însă mai trebuie spus de asemenea, cum a făcut și raportorul, că ce putem face acum la nivel administrativ ă, reprezintă totuși o armă destul de eficace. Trebuie să adoptăm cât mai repede acest raport și cred că indicația privitoare la amendamentele comisiei ă, este convingător și trebuie să decidem cu majoritate astfel încât să trimitem un semnal Consiliului că dorim să se meargă mai departe și cu siguranță, discutând raportul, va trebui să reluăm acest punct, să ne întrebăm dacă oare nu e nevoie să schimbăm întregul sistem acolo unde nu numai la nivel ambiental uh, uh, comunitatea suferă daune, iar statele membre nu reacționează, noi trebuie să reflectăm asupra introducerii dreptului comunica. Nu am ajuns însă la acest punct, cred că toate grupurile sunt de acord și cred că mâine va trebui să sprijinim puternic raportul, uh, dând astfel acest semnal Consiliului. Mulțumim! Eh, am auzit diversele eh, poziții ale grupurilor politice care sunt acum clare. Voi da de aceea cuvântul eh, următorului vorbitor, apoi raportorului. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid pentru a nu repeta ceea ce am spus deja în ședința precedentă a comisiei noastre, eh, reacționând la sugestiile cuprinse în raportul domnului Grandes, aș dori să fac numai două comentarii. Primul, că noi lucrăm aici eh, într-un exercițiu de drept constant. Obiectul acestei propuneri eh, de modificare a directivei 2035 este să o aducem în conformitate cu uh, uh, decizia Curții de Justiție. Deci sistemul imaginat de Consiliu, adică directiva, trebuie păstrat, de asemenea și decizia cadru care se referă la uh, aspectele penale. Vă amintiți, Curtea a spus că dacă legislatorul estimează necesar, atunci uh, Uh, în cadrul primului uh, pilon se pot prevedea sancțiuni cu caracter penal, astfel încât uh, acest lucru îl vizăm aici, fără să avem intenția, căci nu despre asta e vorba, să modificăm substanța, fondul acestui dosar. Acesta ar fi primul element. Al doilea, vă voi aminti de asemenea, am amintit și la ultima noastră reuniune, Comisia are o atitudine relativ rezervată în privința încălcărilor minore ale legii. Ce înseamnă poluare cu caracter minor, care nu antrenează uh, degradarea calității apelor? Uh, sincer să fiu, uh, e destul de greu de apreciat. Consecința introducerii acestui element și recunosc, el provine din decizia cadru, Introducerea acestui element are o consecință, am înțeles foarte bine ce a spus raportorul, ceea ce spune doamna Michel Ramos și doamna Lichtenberg, și anume că repetarea unui incident minor, uh, unui act ilegal cu caracter minor, pune în sine niște dificultăți și înțeleg acest lucru, dar adăugăm o a doua dificultate de ordin procedural. Cum să apreciem această repetiție, această reiterare? Începând de când? De la ce punct? Asta adaugă un grad suplimentar de complexitate și nu trebuie să trecem cu vederea acest lucru. Amintind toate aceste lucruri, înțeleg că amende, amendamentele domnului Ortondo Uh, sunt uh, uneori uh, reformulări ale mm, propunerilor inițiale și nu revin asupra lor. Un amendament îmi pune însă niște probleme și anume amendamentul numărul 18, cel care supraviețuiește din cele trei amendamente propuse de domnul Ebner nu doresc să mă pronunț asupra fondului acestui amendament, însă aș dori să vă atrag atenția că uh, reținând acest amendament ajungem într-o situație în care nu mai e vorba de drept constant și asta poate crea o mare dificultate, fiind vorba acum de amendamentele propuse de comisie, de Comisia de Mediu, cum uh, ca și raportorul dumneavoastră, am, domnule președinte, o problemă serioasă cu amendamentul numărul 6, care vizează modificarea într-un fel uh, extrem de categoric, uh, a, a, precizând elementul moral care stă la baza infracțiunii. Noi a, credem că nu trebuie să ne angajăm pe această cale uh, Uh, acesta este punctul de vedere al Comisiei. În fine, uh, fiind vorba de amendamentul propus de Comisia Juridică, adică introducerea considerentului 3 bis, cred că uh, acesta aduce lumină în ansamblul normei și considerăm că trebuie reținut. Mulțumesc, domnule președinte. Obrigado. Tem então a palavra o senhor de Grandes. Mulțumesc. Acum deschidem uh, terenul pentru discuții, dezbateri. Salutăm Comisia și membrii Comisiei care au vorbit pe marginea acestui raport. Voi începe, așa cum a spus și domnul și compatriatul meu, domnul Ramos. Cred că spiritul din, de la baza raportului este foarte bun pentru toată lumea. Trebuie să ne asigurăm de faptul că, um, într-adevăr, acoperim, umplem acest vid legislativ. Doamna Ramos a menționat câteva elemente, mai ales cel referitor la acea perioadă introdusă în text. Există în rândul unor membri un, unii care consideră că chiar și 12 luni nu este suficient și ar trebui prelungită această, prelungită această perioadă. Eu propun așadar 12 luni Există diferite alte păreri și încerc să ajung la un compromis. Este adevărat faptul că Comisia prezintă, înaintează șase luni. Lucrăm într-adevăr deocamdată într-un vid. 12 luni nu este o abordare diletantă, tocmai pentru că există atâtea puncte de vedere diferite. De aceea am uh, mers mai departe cu această părere inițială de 12 luni. Majoritatea membrilor uh, ne vor, uh, ne vor sprijini și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru sprijinul acordat. Comisia jurii va avea și un cuvânt de spus și pare o anumită părere, trebuie să spun că am discutat uh, îndelung în legătură cu acest raport. Există în continuare uh, dubii, îndoieli legate de acest raport. Cum facem o distinție între deversările mari și mici sau cazurile de poluare majore sau minore. De aceea este o problemă atât de importantă. Mâine voi discuta cu agenția, colegul de la agenția EMSA și voi întreba dacă au ei mecanisme de evaluare a unui caz minor, de poluare majoră sau minoră. Înțeleg uh, preocupările, înțeleg îngrijorările dumneavoastră. Știu că da, Consiliul este în favoarea acestui punct de vedere și Consiliul este preocupat pentru că consideră că o poluare mm, minoră nu este canalizată corespunzător și ar trebui să avem uh, un sistem de sancțiuni penale de aceea trebuie să existe această distinție între situațiile majore și cele minore și să existe, bineînțeles, și un sistem corespunzător de penalizări. Trebuie să fim foarte atenți uh, vis-a-vis -vis de acest sistem de sancțiuni. Uh, formarea mea uh, de jurist a fost extrem de utilă pentru că trebuie să, fim, să aplicăm un sistem proporțional și nu vrem să ne depășim competențele. Trebuie să respectăm principiul subsidiarității și nu putem să ne depășim sfera de competență. Înțeleg, pe de altă parte, sentimentul exprimat aici, dar nu putem să mergem mult mai departe acum. Cealaltă întrebare uh, cum să facem o distinție între cazurile de poluare majoră și minoră? Aceasta este într-adevăr o, o altă problemă. Va trebui să evaluăm uh, amploarea fenomenului și um, lucrurile se întâmplă așa tot timpul. Care sunt consecințele apoi? Și ce sancțiuni, ce penalizări ar trebui aplicate în cazul uh, identificării unei infracțiuni? apoi cum identificăm păreri, uh, persoanele juridice sau fizice care ar trebui să plătească pentru comportamentul lor, dacă se pune problema unei sancțiuni penale și cum identificăm cine este răspunzător. Vom putea acoperi în textul nostru toate aceste situații? Într-adevăr, credem că această idee trebuie să fie dezvoltată uh, și mai mult, dar trebuie să fim atenți în același timp până vom ajunge la Consiliu, la Comisie. Uh, unor ni s-a spus că împingem lucrurile prea departe. De aceea trebuie și dorim să ajungem la un consens, pentru că altminteri nu ne vom fi îndeplinit rolul de Comisie TRAN pentru transporturi. Trebuie să ne facem treaba bine și aceasta este treaba noastră de a stabili niște ghiduri. Bun, mulțumesc foarte mult. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi. Dezbaterea cu privire la crearea unui spațiu aerian comun cu Israelul. Voi da, cuvânt, voi da cuvântul, fără întârziere, domnului Romanioli, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cum a subliniat în reuniunea prezentă, e vorba de un acord uh, fundamental pentru interesele Uniune, uh, dezvoltarea strategică, desigur, dar deja se întrevăd uh, importante avantaje strategice și economice cred, eh, nu numai pentru Israel, ci și pentru Palestina. Amendamentele la considerentul C, paragraful 1, propuse nu de către Nguie, nu le pot accepta, pentru că, pe de o parte, reprezintă o blocare a relațiilor cu tot Orientul uh, mijlociu, cu Israelul, dar și cu Palestina și de asemenea introduc o întârziere care nu are nimic pozitiv de adus uh, la, rezolu la rezolvarea conflictelor dintre cele două țări. Nu intru acum în amănunte uh, și se discut fondul considerentului, dar oportunitatea politică, uh, dacă îmi dați voie să spun, prezintă aspecte diferite. Țin să amintesc colegilor că schimbul de informații, contactele, în fine, libertatea Uh, și orice factor care mărește circulația uh, sunt uh, factori decisivi în implozia acest, atâtor sisteme opresive, de pildă căderea groasnicelor sisteme comuniste din estul Europei. Un proverb italian spune condeiul ucide mai mult decât spada și e mai mare dauna care se face, se comite încercând să nu uh, Uh, implementăm circulația persoanelor și a mărfurilor decât introducerea acestei blocări forțate. A bloca dezvoltarea unui spațiu aerian comun cu Israel înseamnă să se confere și Palestinei o posibilitate de mai mare dezvoltare de schimburi cu, cu Europa și cu restul lumii. Dacă e vorba să alegem între realizarea unui aeroport în Gaza și unul la Tel Aviv, poate în acest caz aș uh, înțelege că uh, observațiile ar avea un sens, dar dat fiindcă nu așa stau lucrurile, uh, nu mi se pare că există posibilitatea dezvoltării altui spațiu aerian decât uh, cel propus și că negocierile nu sunt utile niciunei părți uh, și nici Uniunii Europene nu pot decât să reconfirm raportul așa cum este el propus. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Romanioli. Domnul Poschi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu poate fi de acord cu poziția domnului Romagnoli. Într-adevăr, este un acord important în interesul ambelor părți. Nu este important doar pentru israelieni și palestinieni, ci și pentru economia noastră, turismul nostru, pentru comerțul nostru și pentru mediu. Pentru că în acest mediu trebuie să avem niște reguli și norme comune și de aceea e important să se înregistreze progrese rapid. Este de aceea esențial să putem să sprijinim acest acord rapid. De asemenea, dați-mi voie să spun că grupul pe care îl reprezint, în ceea ce privește amendamentul 1, care a fost respins, noi considerăm că lucrurile în acel amendament au fost îndreptate oricum în direcția greșită. Se spune acolo că există guverne care au sprijinit lupta din Gaza. Îmi amintesc când a izbucnit conflictul din Gaza și Hamasul tragea uh, rachete și în Liban. Cred că există colegi care au uitat asta și cred că problema acestui conflict din Orientul Mijlociu eh, nu, nu se regăsește la locul potrivit în această discuție. Comisia a avut o poziție echilibrată în acest conflict și indiferent de care este perspectiva acestui, asupra acestui conflict, nu trebuie ca el să intervină în discutarea relațiilor dintre Europa și Israel, cel puțin nu în mod dramatic. Este important să se înregistreze progrese pentru toate părțile și de aceea grupul meu este pentru raportul Romanioli și respingem acel amendament. Mulțumesc acum, domnul Simpson. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele raportorului din umbră, domnul Leifrit, care nu a putut fi astăzi aici. Noi suntem de acord cu direcția prezentată de domnul Romanioli. Cele două amendamente despre care a discutat și domnul Iarzembovski nu sunt extrem de relevante pentru acest raport. Dacă ar fi fost vorba de un raport privind situația politică din Orientul Mijlociu, având în vedere conflictele de acolo, da, atunci poate acest uh, amendament și-ar fi avut locul. Dar aici este vorba despre crearea unui spațiu comun cu Israelul și de aceea, în ceea ce privește amendamentul 1, considerăm că este nepotrivit pentru acest raport și deci nu-l vom sprijini. În ceea ce privește amendamentul 2, care cere Consiliului și Comisiei să suspende negocierile cu Israelul cu privire la acest acord, în comisie nu vom sprijini acest lucru, fiindcă, așa cum s-a spus și aici, e important să ne asigurăm că acordul este aprobat în comisie și ajunge în plenară. Dacă însă se întâmplă ceva în ceea ce privește relațiile cu Israelul și situația din Orientul Mijlociu uh, pe o scară mai largă, atunci cred că în momentul când um, documentul ajunge în plenară putem spune că nu vrem să meargă mai departe. Deci în comisie îl vom sprijini. Mesajul pe care doresc să-l transmit eu aici este că noi dorim să uh, avem în vedere deocamdată doar elementul privind transportul din acest raport și de aceea suntem pentru sugestia domnului Romanioli și dacă apar elemente care trebuie să fie rediscutate, ele trebuie să fie rediscutate în plenară, unde și ceilalți membri își pot uh, spune punctul de vedere. Nu acum, deocamdată, noi, în cadrul Comisiei Trans, trebuie să ne exprimăm punctul de vedere privind elementul de transport. Sunt preocupat și eu de situația din Orientul Mijlociu, de ce se întâmplă în Gaza mai ales, cu toate acestea, vom sprijini raportorul uh, pe acest subiect, fiindcă e vorba de un raport privind transportul și răspunsul trebuie să considere aspecte legate de transport. Dacă e nevoie de o perspectivă politică lărgită, asta se va discuta în plenară. Mulțumim! Acum dăm cuvântul domnului Crama. Grupul meu, de asemenea, sprijină raportorul și acest raport. Aspectele politice sunt importante, dar ele trebuie discutate în Comisia pentru Afaceri Externe. E vorba de o dezbatere cu orientare destul de unilaterală, spre surprinderea mea. Din fericire, autorul, autor, din păcate, autorul acestui amendament nu este aici, fiindcă aș vrea să îl întreb dacă este pentru sau împotriva existenței Israelului, dacă este pentru bombardarea Israelului de către Hamas și așa mai departe. Nu pot să cred cât de părtinitoare sunt aceste amendamente și sunt foarte greu de acceptat. Efectiv, pot să spun că am infuriat, fiindcă uh, am avut acest gen de dezbateri deja, am avut o rezoluție, există un proiect de rezoluție pe acest subiect și președintele după vot și grupul dumneavoastră, de asemenea, ă, toți s-au pronunțat pentru această rezoluție. Toate grupurile politice au susținut-o, nu au fost voturi împotrivă. Și președintele Pöttering a spus că niciodată de când a început să lucreze în Parlamentul European nu a văzut o rezoluție votată în unanimitate și nu cred că acum ar fi momentul să ne ascundem în spatele acestei idei și să atacăm uh, raportul nu putem spune nu vom continua să lucrăm cu Israelul din diverse motive. În ceea ce privește aspectele politice, cred că ar trebui să avem în vedere rezoluția adoptată de Parlament. Și noi, în Comisia Trans, ar trebui să avem în vedere uh, raportul dintr-o perspectivă a transportului și să fim de acord cu raportorul. Mulțumesc, se pare că nimeni nu mai vrea să iau cuvântul. Am să invit atunci comisia să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu am uh, niciun motiv să mai spun altceva. Vreau... Domnul Romagnol este întrerupt. Îi se spune că urmează comisia. Mulțumesc. Voi avea o intervenție scurtă, vreau doar să spun că și Comisia este pentru totalitatea intervențiilor care au avut loc astăzi, inclusiv cea a raportorului, și că consideră că acest raport se ocupă doar de deschiderea negocierilor pentru o, uh, pentru o piață unică. Desigur, există niște măsuri generale care trebuie luate, având în vedere rezoluția Parlamentului European, dar în această etapă este vorba doar de deschiderea negocierilor și de schimburi cu autoritățile israeliene pentru a putea discuta de deschiderea cerului spațiului aerian și uh, urmează, desigur, și alte dezbateri. Mulțumim. Acum domnul Romagnoli are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau doar să mulțumesc colegilor, domnului Liberaschi, care m-a ajutat în calitate de raportor din umbră. Vreau să mulțumesc și secretariatului și tuturor celor care au participat. Mulțumesc. Mulțumim pentru intervenție. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Descărcarea de gestiune 2007. Pentru o serie de agenții, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Siguranța Aviației. Domnul Kramer, care este raportorul, are cuvântul. Cred că putem să trecem prin toate cele trei rapoarte împreună. Am vorbit data trecută în detaliu, așa că acum nu mai intrăm în detalii. Au fost amendamente depuse și am convenit asupra direcției rapoartelor. Unele dintre amendamente au fost anunțate ca că vor fi preluate. Eh, pot să spun că toate amendamentele sunt acceptabile, știm care sunt problemele cu aceste agenții, le vom acorda descărcarea, dar știm că au dificultăți, că au existat probleme și sperăm că pe viitor vor reuși să gestioneze fondurile un pic mai bine. Deci eu ca raportor suntem pentru, amend- sunt pentru amendamentele depuse. Mulțumesc tuturor raportorilor fictiv pentru activitate securitate. Mulțumesc. Acum are cuvântul în numele PP domnului Argembovski. totul pare să fie bine, toată lumea este de acord, dar lucrurile n-ar trebui să stea așa. Amendamentul 1 al domnului Jensen este bun, dar pentru amendamentul 2 noi nu, nu considerăm că este chiar așa de bun. Fiindcă se referă la lipsa de coordonare Cred că rapoartele sunt deja foarte stricte și domnul Sinscan de la Socialiști cred că este de acord cu mine. Cred că suntem destul de duri față de aceste agenții. Chiar îndrăznesc să spun uh, că nu suntem, uh, suntem prea duri și solicităm comisiei să se asigure că agenția își face treburile așa cum trebuie. Însă eu nu cred că este corect acest lucru. Cred că această plângere generală în partea tuturor agențiilor ca întreg, prin care spunem că nu-și fac treaba foarte bine, cred că merge puțin prea departe. Nu există o justificare concretă pentru așa ceva. Există diferite agenții care au diferite probleme, au avut probleme în 2007, unele dintre ele au avut probleme de resurse umane, după cum a spus domnul Jensen. Pentru că, de exemplu, nu au avut din partea Comisiei condițiile cadru corecte pentru resursele umane. Deci cred că nu putem spune pentru toate în grup că nu s-au descurcat bine și că ar trebui să facă eforturi pe viitor. Nu cred că este echitabil să facem așa ceva. După părerea mea, este o abordare prea dură și nejustificată. Aceasta este, cel puțin, poziția grupului nostru. Sigur, nu o să insistăm prea mult pe acest uh, aspect Comisia Bugete va hotărâ ce dorește sau nu să preia, dar cred că în raportul Kramer am analizat lucrurile din perspective diferite, am subliniat dificultățile pentru fiecare agenție, am spus și unde lucrurile au mers bine și am spus că, în general, lucrurile s-au derulat așa cum trebuie și le acordăm descărcarea. Asta este important, să avem o abordare diferențiată. Pe când abordarea socialiștilor, care este puțin cam prea dură, este una cu care nu putem fi de acord. Acum în numele PSE. Domnul Simpson are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, o poziție interesantă din partea creștin-democraților, care cred că nu trebuie să menținem o disciplină strictă în ceea ce privește banii contribuabililor. Cel puțin, mi așa mi-a reieșit din intervenția domnului Ajembovski că suntem prea stricți. Cred că prietenii de la bănci nu au această perspectivă în ceea ce privește acest subiect. Oricine toți cei care au participat la acea întâlnire și nu știu, George, dacă erai, ai fost de față atunci când am perpelit toate agențiile. În orice caz, din acea întâlnire a reieșit un lucru foarte clar și anume că exista o problemă cu faptul că agențiile nu respectau bugetul toate agențiile care depășeau bugetul în ceea ce privește personalul, existau probleme referitoare la angajarea sau neangajarea de personal, deci totul era o debandadă și eu nu sunt pregătit să stau aici când trebuie să-i apăr pe contribuabil și să spun haideți să lăsăm lucrurile să continue și să nu fim prea dur cu bieții uh, oameni de la agenție. Eu nu sunt pregătit să fac așa ceva ca parte a procedurii bugetare. Amendamentele noastre care se aplică fiecarei agenții nu critică, nu spun că trebuie să spânzurăm pe toți. Pur și simplu, în amendamentele noastre se spune că Comisia trebuie să se asigure că agenția menține o disciplină financiară strictă pe viitor și că întotdeauna respectă bugetul. Dacă asta vi se pare prea dur, ar fi trebuit să vedeți textul meu original, atunci ați fi văzut ceva dur. Însă, aceasta este o încercare de a contopi într-un text toate discuțiile pe care le-am avut la întâlnirea la care m-am referit și care au venit nu doar din partea mea și a grupului meu, ci din partea tuturor membrilor. Deci a reieșit clar că există o problemă cu disciplina bugetară la nivelul agențiilor și Comisia are nevoie, dacă vreți, de ajutor din partea Parlamentului pentru a menține această disciplină. Asta reiese din discuții și asta reiese și din amendamente. În ceea ce privește amendamentele doamnei Jensen, ele au reieșit dintr-o a doua fază a deciziilor referitoare la personal. Și aici încă mai sunt multe de rezolvat. E vorba de oameni care lucrează cu jumătate de normă, apoi după aceea nu mai lucrează și s-a ajuns la un raport prin care ni se spune până la urmă că nu există suficient personal. Înțeleg poziția doamnei Jansen, tot ce am încercat este să transmitem agenției și comisiei că noi, ca uh, organism uh, din procedura bugetară, cerem să se respecte bugetele și disciplina bugetară. Dacă asta vi se pare prea dur, atunci da, sunt vinovat că sunt prea dur, dar sper că restul comisiei va fi de acord cu abordarea noastră în, atunci când e vorba de Comisia Buget și sunt sigur că Comisia pentru Bugete va fi de acord cu noi din această perspectivă. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Ensen de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt eu de acord cu raportul domnului Kramer și cu amendamentele și cu domnul Simpson. Nu cred că sunt atât de dure și enunță lucrul esențial și, evident, faptul că, există, că trebuie să existe disciplina financiară strictă. Amendamentele mele au uh, reieșit și ele din discuțiile purtate și sunt cuprinse adesea între, diferitele, între diferiții decidenți care au, mulți, au borduri cu, alcătuite din multe persoane de la Consiliu și lucrează în condiții diferite. Și cred că trebuie să reflectăm toate aceste lucruri în discuțiile noastre, de aceea recomand să votăm în favoarea amendamentelor. Mulțumesc. Doresc acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei și apoi domnul Kramer poate eh, face un pas înainte. Domnule Beluci. Mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant al Comisiei, nu avem probleme cu amendamentele sugerate de domnul Simpson. Este neîndoielnic faptul, este de la sine înțeles că nu putem fi de acord cu funcționarea acestor trei uh, agenții în cadrul bugetar pe care îl avem. Uh, ne vom strădui ca aceste agenții să aibă tot personalul de care au uh, nevoie. Așadar, în termeni generali, problema esențială legată de încadrarea cu personal în 2006-2007, aceste probleme nu mai există, de aceea trebuie să intrăm într-o fază nouă în care aceste agenții își pot desfășura activitatea normală, în mod constant, și acest lucru trebuie să se includă, să se încadreze în procedura uh, bugetară de acum până în 2013. A, din nefericire a existat o reducere de 50 de milioane pentru toate agențiile începând cu anul trecut. Cu toate acestea, în cazul în care uh, autoritatea hotără, hotărăște să se folosească rezervele sau să se reorienteze uh, unele din activități. Atât am avut de spus. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, domnul Kramer. Textul spune că Comisia va cere agențiilor să pună în practică o disciplină bugetară adecvată și să se încadreze în programul bugetar existent. S-ar putea să spuneți că că aceasta înseamnă uh, că se știe că toată lumea știe toate aceste lucruri, dar acum mă ascultați pe mine. Într-adevăr, în cadrul unei abordări paternaliste, da, eu voi fi profesorul, domnule Iajembovski, și dacă doriți putem închide ochii, dar pentru că nu suntem în favoarea acestei proceduri. Eu voi fi profesorul în această clasă, sală de clasă și adjunctul meu domn este domnul Simpson. Într-adevăr, este de la, sine, uh, de la sine înțeles, dar trebuie să înțelegem în egală măsură că aceasta nu va avea un efect prea mare aici. Mulțumesc. Îmi exprim și eu satisfacția de plină pentru că avem atât de mulți vorbitori în acest grup. Ce cred eu, cred eu că este atât de amuzant aici este următorul lucru. În 2009 ați întocmit un raport în care ați subliniat defectele. Sprijinim această abordare și nu vrem ca Comisia să repete greșelile făcute. Dar dacă în acest raport din 2009 care vorbește despre 2007 spuneți comisiei să respecte regulile și procedura disciplina bugetară în viitor. De fapt, vorbiți despre situația din 2007-2008 și presupuneți că în anii respectiv comisia nu și-a n-a lucrat bine uh, și nu putem face uh, sub nicio formă această acuzație. Deci nu este suficient să critici în detaliu, așa cum faceți în raport și pe care îl sprijinim, trebuie neapărat să abordați această uh, idee pedantă și să, acest ton și să spuneți uh, didacții, să spuneți comisia face așa, așa, așa, așa. Eu aș fi spus altfel. Întotdeauna încercăm să ne asigurăm că agențiile se conduc și lucrează după o anumită disciplină bugetară. Comisia însă n-a spus acest lucru astăzi. Domnul Simpson? Da, domnule eh, președinte, într-adevăr, tocmai m-am gândit, m-am gândit eh, în aceste gânduri uh, complexe și complicate. M-am gândit că procesul este, ar putea fi periclitat, de aceea noi ne susținem amendamentele în continuare. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avizul Comisiei cu privire la timpul de lucru și organizarea acestuia pentru persoanele care efectuează activități mobile de transport rutier. Dau cuvântul raportorului, domnul Blockland. Aveți cuvântul, domnule uh, Blockland. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport se referă la persoane care uh, efectuează operațiuni mobile de transport și trebuie să votăm pe o chestiune de principiu. Uh, acești uh, lucrători autonomi se încadrează în domeniul de aplicare al unei directive sau nu? Eu cred că Este cert faptul că a include această categorie în, în, în directivă nu uh, se referă la siguranță. Există deja o legislație care privește timpul de odihnă și așa mai departe. Avem, deci, deja un regulament care precizează normele de siguranță, iar lucrătorii autonomi uh, sunt uh, Uh, sub uh, reglementarea acestei norme. Trebuie așadar să încercăm să menținem și să ocrotim ceea ce uh, există în prezent ca sistem de organizare și este necesar să dăm nu atât o definiție clară a unor concepte, cât, cât să întărim colaborarea cu organele care efectuează controlul acestor uh, activități, să luptăm împotriva celor care lucrează fără acte în regulă și să găsim o soluție pentru a aduce o contribuție la dezvoltarea pieței interne. Mâine se va vota în principiu, de aceea nu am prezentat amendamente de compromis pentru că nu e ușor să se ajungă la un compromis care să uh, permită uh, includerea unei anumite uh, categorii într-o directivă. Nu pot să susțin amendamentele PPU-ului pentru că acestea nu dau o definiție clară și raționamentul care stă la baza lor nu e convingător după mine. De pildă, amendamentul numărul 12 face referire la un document al Comisiei din 2007 la capitolul 22 uh, și vă citesc. Se referă la faptul că poate fi mai bine protejată siguranța transportului, respectându-se timpul maxim de condus și aplicându-se norma uh, legală decât, uh, decât luându-se alte măsuri. Și am încheiat citatul. V-am citat din raport. Deci, raționamentul uh, colegilor care au prezentat amendamente nu este convingător, iar definirea, dacă ar fi posibil un compromis aici, E adevărat că în propunerea comisiei nu găsim uh, o formulare satisfăcătoare. Uh, unii colegi au prezentat amendamente în uh, propunerea comisiei se vorbește de pe o perioadă de patru ore între 12 noaptea și 6 dimineața. Alții ar dori o perioadă mai lungă care se înceapă de la ora 8 uh, seara, se meargă până la 6 dimineața. Amendamentul 3 uh, propune o cale de mijloc între 12 noaptea și 6 dimineața și uh, și eu aș propune același interval, astfel încât șoferii, dar și patronii să-și poată organiza cât mai bine activitățile. Trebuie să mai ținem seama și de situația actuală, când dăm definiția conceptului de noapte. Uh, deci îi rog pe colegi să sprijin amendamentul meu numărul 3, dat fiind că este mai clar și nu mai uh, lipsește de flexibilitate. Uh, trebuie să apărăm acest concept, această idee. Transportatorii auto prin, din forță majoră se găsesc în anumite condiții, deci trebuie mai multă claritate în privința orarului nocturn, trebuie să îi uh, apărăm pe lucrătorii din transporturi și dacă se depășește cu puțin perioada permisă, uh, Uh, orarul zilnic de lucru nu este un lucru foarte grav. În ceea ce privește un alt punct, amendamentul uh, colegei Iacobs, acesta aduce o contribuție importantă, într-adevăr, dar eu cred că trebuie să fim foarte atenți să nu creăm o birocrație excesivă. Amendamentul numărul 5 uh, urmează o abordare mai uh, Uh, uh, obiectivă. Sigur că e mai bine să prevenim decât să vindecăm, dar trebuie să ținem seama de realitate. În Europa avem medicamente bune și în acest caz mă gândesc la directiva care privește timpul de odihnă și ne putem deci baza pe această directivă uh, ca și pe cea prevă, privitoare la orarul de muncă, pentru a crea condiții de siguranță mai bună și pentru a putea uh, îmbunătăți raporturile de muncă uh, dintre uh, patroni și angajați. Vreau să amintesc și articolul 12 din directiva actuală care spune că um, măsurile trebuie să fie disuazive, echilibrate și proporționale. Amendamentul numărul 2 al meu, eu l-am retras. Acest amendament uh, nu concordă, cred, cu ceea ce uh, prevede actualmente directiva în materie de organizare a orarului de lucru. În fine, uh, uh, amendamentul 31 al doamnei Panaetopoulos îl pot sprijini pentru că susține pe eh, toți lucrătorii din domeniu care doresc să utilizeze duminica ca zi de repaus. În fine, mulțumesc secretariatului pentru excelenta colaborare. Mulțumim. Are, are din nou cuvântul eh, în numele PP-ului. Mulțumesc, domnule președinte. cu trei sau patru amendamente, aș dori să încerc să descriu aspectele la care noi ținem mai mult. Directiva privitoare la timpul de lucru privește astăzi pe acei lucrători care au uh, un timp de lucru mai îndelungat, inclusiv șoferii de camioane care conduc vehicule de peste 3,5 uh, tone cine conduce un camion de 3,4 tone nu trebuie să respecte acest timp de lucru, pentru că dacă vedem referirea de la articolul 17 la directiva 93-104, atunci în această directivă, în mod explicit, circulația pe șosele este exclusă și amendamentele prezentate de mine ar trebui să clarifice situația. În primul rând, mi se pare că munca pe timp de noapte și în zilele de lucru, mai ales în raport cu timpul de odihnă, fuseseră foarte bine clarificare și nu e cazul să schimbăm tot timpul aceste intervale. Intervalul nocturn care este între miezul nopții și șapte dimineața e foarte bine și nici definiția săptămânii nu ar trebui modificată după mine. Trebuie să existe o, o distinție între patronul care dă de lucru și lucrător. A vorbi aici despre lucrători autonomi este sarcina statelor membre, după părerea mea. Acestea ar trebui să examineze, să vadă dacă e vorba de falsă muncă autonomă și să le sancționeze. Dacă Comisia Europeană ar fi făcut o propunere unică și clară, cum prevede articolul 2 al directivei din 2004, n-ar fi uh, spus pur și simplu, așa credem noi, uh, muncitorii, lucrătorii uh, autonomi se exclud. Al treilea lucru pe care îl propun uh, Eh, reia discuția privitoare la timpul de lucru eh, pentru cei care sunt angajați în domeniul transporturilor eh, sub 3,5 tone. Dacă e vorba de siguranță, putem sublinia această lacună spunând directiva privește toți lucrătorii angajați în sectorul transporturilor rutiere uh, care conduc vehicole de peste 3,5 tone și eventual și pe lucrătorii uh, autonomi care au camioane de peste 3,5 tone. Și putem vedea apoi dacă uh, tonajele mai mici Uh, impun uh, aplicarea acelorași norme privitoare la timpii de odihnă și așa mai departe. În această privință, cum am înțeles că la Consiliu se discută încă și dacă ar trebui să fie coborât acest prag de 3,5 tone, nu s-ar schimba nimic, pentru că alți șoferi de camion, uh, cei care se numesc expres, transportul expres, Uh, conduc uh, camioane mai mici, dar ar intra și ei în uh, domeniul de aplicare al directivei se va hotărâ pe viitor asta, să lăsăm așa cum sunt definițiile. Propunerea comisiei este să excludem pe lucrătorii independenți. Noi, PP-ul, nu avem aici probleme, dar dacă am dispune de o singură directivă pentru toți lucrătorii angajați în sectorul de transporturi și am avea uh, un timp de lucru și de odihnă unitar pentru cei care lucrează pe camioane de peste 3,5 tone, ar fi foarte bine. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Jacobs, în numele Partidului Socialist European. voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. La întâlnirea anterioară a Comisiei am discutat despre aceste Propune și vreau să-i mulțumesc domnului Blockland pentru aceste clarificări ulterioare. Este important, din punctul meu de vedere, să stabilim dacă aceste puncte trebuie să rămână în afara sferei de aplicare a directivei. Domnul Blockland spune că este un punct de principiu. Cred că trebuie să contactăm partenerii sociali și de fapt asta am și făcut și am ajuns la concluzia că responsabil este să nu includem uh, șoferii liber profesioniști în directivă. dacă rămân în afara directivei și trebuie să îndeplinească cerințele directive privind timpul de odihnă. Mulți cred că nu este suficient, dar după părerea mea acest lucru iar le-ar permite să lucreze peste 8 ore pe săptămână. Există și documentație relevantă în acest sens. Există voci care spun că liber profesioniștii ar trebui să lucreze cât de mult pot. Uh, sau cât de mult doresc. Însă noi vorbim despre chestiuni legate de siguranță. Există uh, șoferi care, participând la trafic, pot afecta și ceilalți participanți la trafic și nu putem să lăsăm deoparte aceste riscuri. Există, de exemplu, șoferi de tir obosiți care conduc prea mult și la sfârșitul săptămânii ar putea să cauzeze accidente foarte grave siguranța rutieră este o preocupare valabilă la nivelul întregii societăți. Nu trebuie să abordăm doar din punctul de vedere al șoferului individual. Există și cazuri când trebuie să fii protejat de tine însuți. Știm asta și de aceea vrem să consolidăm directiva privind timpul de odihnă și orele de lucru. Din acest motiv, PSE-ul este pentru includerea șoferilor liber profesioniști în această directivă. Există și alte aspecte pe care le-am introdus în intervenția mea, de exemplu, timp de noapte. Ce înseamnă timp de noapte? Suntem cu toții de acord că punerea în aplicare trebuie să fie verificată cu inspecții uh, la fața locului. Și dacă nu introducem liber profesioniștii în directivă, atunci aceștia vor fi acoperiți de directivele existente referitoare la orele de lucru. Mulțumesc. Domnul, doamna Jensen, din partea grupului ALDE, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul, grupul meu este de acord cu domnul Coș mai degrabă decât cu domnul Jacobson. Întrebarea dacă liber profesioniști ar trebui să fie introduși sau nu în sfera de aplicare a acestei directive Este foarte dificil să controlezi orele de lucru ale unui uh, liber profesionist ca noi. Când uh, uh, își face, de exemplu, reglarea aspectelor financiare. Spunem că e timp liber, când lucrează la aspectele strategice ale firmei sale, e din nou timp liber sau nu? E foarte dificil să controlăm. După părerea mea, putem sprijini comi- propunerea comisiei referitoare la așa numiții falși liber profesioniști, șoferii de camioane, de tiruri, Deși sunt de acord că este dificil să facem diferențierea între categorii și să controlăm și să introducem eventual un amendament prin care să spunem că trebuie respectate definițiile liber profesioniștilor din legislațiile naționale și din legislația comunitară. De asemenea, propun să respectăm normele actuale referitoare la uh, munca pe timp de noapte, să nu schimbăm nimic în ceea ce privește lucrul duminică. Deci, în esență, suntem pentru, recomand să sprijinim amendamentele și sugestiile făcute de comisie cu o serie de clarificări Însă, având în vedere turnura pe care au luat-o lucrurile în Comisia Employment, cred că va fi destul de dificil să respectăm acest punct. Cred că oamenii nu sunt conștienți de faptul că toată lumea este acoperită de legislația privind orele de condus și orele de uh, odihnă care este suficientă și lista noastră de vot va reflecta această poziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru încheierea acestei discuții, deocamdată, doamna, domnul Cuștaciov din partea verzilor are cuvântul lor. Mulțumesc! Noi suntem de acord cu poziția socialiștilor. Am urmărit această discuție și în Comisia pentru angajarea forței de muncă și se pare că ne îndepărtăm de propunerea Comisiei și că sugerăm Consiliului că toate lucrurile ar trebui să fie lăsate deschise. Cred că ar trebui să avem o perspectivă serioasă asupra accidentelor rutiere fiindcă viețile oamenilor sunt importante și trebuie să recunoaștem că există multe uh, accidente cauzate de aceste vehicule. Și dacă vrem să facem ceva în acest sens, trebuie să avem o abordare mai strictă. Există persoane angajate sau liber uh, profesioniste sau așa zi și falși liberi profesioniști și trebuie să putem să îi monitorizăm pe toți. Siguranța trebuie să aibă în vedere perioadele de odihnă, timpul de muncă pe durata nopții și așa mai departe. Și toate prevederile trebuie să se aplice tuturor grupurilor. Dacă transmitem un mesaj prin care spunem o categorie nu vrem să fie monitorizată, atunci mesajul va fi că nu acordăm prea mare importanță acestui subiect. În dezbaterea din cadrul Comisiei Employment, Comisia a avut o poziție care a clarificat lucrurile și cred că în um, Comisia Transport trebuie să fim stricți, trebuie ca prioritatea noastră să fie siguranța uh, în traficul rutier și nu să vedem cum putem ajuta patronii, angajatorii sau sindicatele, ci trebuie în primul rând să ne preocupe siguranța. În consecință, cred că trebuie să vorbim votăm pentru reguli mai stricte mai degrabă decât mai puțin stricte. Am ajuns astfel la finalul listei de vorbitori și am să-i dau cuvântul domnului Pascoarele din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului raportor, domnul Blockland, pentru un raport pe care comisia îl consideră extrem de util și de asemenea pentru amendamentele pe care le-a prezentat, pe care Comisia le sprijină, în special în ceea ce privește consolidarea mijloacelor pe care le avem la dispoziție pentru punerea eficientă în aplicare a legislației. Vreau să vă reamintesc că propunerea directivei pe care o discutăm în prezent, care a fost făcută în 98, s-a făcut o propunere din partea Comisiei de a include șoferii liberi profesioniști pentru a consolida ceea ce noi considerăm o punere în aplicare nesatisfăcătoare a directivei privind orele de condus, perioadele de odihnă și așa mai departe, care existau la momentul respectiv situația s-a modificat considerabil. Acum avem un regulament uh, strict referitor la uh, orele de muncă și uh, conducerea pe timp de noapte adoptată în procedură de codecizie cu câțiva ani în urmă, care este valabilă pentru toți șoferii, fie ei angajați sau liberi profesioniști. șofatul și uh, gestionarea acelor mijloace de transport reprezintă două treimi din activitatea pe care o desfășoară acești șoferi, fie ei angajați sau liberi profesioniști. Deci o mare parte din activitatea liber profesioniștilor este deja acoperită de directiva privind uh, orele de muncă. Avem directiva 2006-22 privind angajarea forței de muncă, care este și mai strictă și se întindă și mai departe decât directivele existente. Deci ce aici am înregistrat uh, progrese. Și apoi avem tahograful digital care este atât de eficient încât uh, duce la crearea de uh, probleme prin precizia sa excesivă de înregistrare a orelor de condus pentru șoferi. Deci, lucrurile, după părerea mea, s-au schimbat dramatic și de aceea cred că suntem îndreptățiți să aplicăm regulile generale. Consiliul și Parlamentul au discutat foarte intens privind normele generale de uh, ore de lucru. Directiva referitoare la aceste ore de lucru exclude liber profesioniștii. Deci de ce să facem mai mult decât directiva generală privind orele de lucru. Am efectuat un studiu, de fapt mai multe de studii referitoare la toți factorii interesați. Am avut consultații neoficiale, dar foarte detaliate cu partenerii sociali și uh, a devenit destul de clar pentru comisie că nu există niciun câștig pentru siguranța la locul de muncă sau pentru condiții sociale prin includerea șoferilor liber profesioniști în directivă, fiindcă ar deveni foarte dificil să um, controlăm timpul de lucru în afară de condus, deci celelalte activități pentru acești uh, șoferi liber profesioniști și s-ar crea prea multă birocrație. Vreau de asemenea să elimin și mitul conform căruia restricționarea timpului de condus este, rău, este bun pentru traficul rutier. Sigur că nu este rău, dar nu asta e întrebarea. Proble- vehiculele de mare tonaj sunt implicate în accidente în proporție de 6%. Deci din toate accidentele rutiere, 6% uh, au, uh, sunt cauzate sau sunt implicate vehicule de mate, mare tonaj, din care 16% sunt accidente mortale. Dar mă refer la implicarea acestor vehicule, nu responsabilitatea acestor șoferi. Deci responsabilitatea șoferilor de vehicule de mare tonaj este sub 6% în accidentele rutiere și sub 16% în accidentele mortale. Și de aceea nu este logic să spunem, cum s-a și văzut în multe studii, că șoferii vehiculelor de mare tonaj reprezintă un pericol foarte mare, disproporționat pentru traficul rutier în comparație cu alți șoferi. Sunt la fel de bun sau de rău cu ceilalți șoferi, poate chiar mai bun, fiindcă au calificări profesionale pe care ceilalți șoferi nu le au. Da, dragă doamnă Lichtenberg, este adevărat și se bazează pe niște statistici foarte clare această poziție. adevărata problemă este identificarea exactă a entităților care trebuie acoperite și care nu trebuie acoperite de directivă. Și de aceea am fost foarte atenți la definirea acelor lucrători care se află undeva la limita dintre categorii și care, conform unor uh, interpretări mai legere ale directivei, au fost excluși până acum, dar care sunt lucrători angajați. Chiar dacă nu au un contract de muncă ca atare cu angajatorul, totuși lucrează pentru un transportator sau o companie de transport rutier și venitul lor în totalitate depinde în totalitate de comenzile pe care le primez de la acea companie. Acești oferi de tir, fie că sunt descriși ca fiind independenți sau angajați, sunt angajați în sensul strict al termenului și de asemenea trebuie să intre în, în sfera de acoperire a acestei directive pentru a apăra din perspectivă socială și din perspectiva siguranței rutiere. Aceasta este propunerea făcută de comisie și justificarea pe baza care a fost făcută propunerea. Încă un comentariu referitor la munca uh, Uh, noaptea. Actualul text al directivei, rezultat în, dificile, rezultat în urma dificilelor negocieri care au dus la adoptarea, la adoptarea sa, a considerat ca fiind lucru în regim de noapte chiar și un minut, fiecare minut petrecut de șofer la volan în acea perioadă de patru ore pe care au hotărât-o statele membre ca corespunzând definiției de noapte. Acest lucru este ilogic, nu este practic și sfidează bunul simț. Nu are nicio legătură cu protecția socială sau siguranța rutieră și trebuie să reglăm lucrurile pentru ca documentul să fie aplicabil. Și propunem ca o perioadă de două ore din uh, perioada definită de statele membre ca fiind noapte să fie considerată ca lucru în condiții de noapte. Există state membre care doresc reducerea acestei perioade. Oricum, noi dorim o definiție logică și rațională a lucrului noaptea, care nu consideră fiecare minut de condus în acea perioadă ca fiind condus pe timp de noapte. Mulțumesc și acum pentru închiderea dezbaterii, domnul Blockland, raportorul, are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că pot să vorbesc succint, pentru că pot să sprijin ce a spus reprezentantul Comisiei și care acoperă ce aș fi spus și eu în legătură cu punctul de vedere al domnului Groș apropo de uh, camioanele uh, de tonaj mare față de cele de tonaj mic, nu cred că trebuie să rezolvăm această problemă în această directivă. Trebuie să găsim alte mijloace de a soluționa problema. Și cred că trebuie să recunoaștem că orice limită este prin natura ei arbitrară și ca să răspuns, răspund domnului Custacev în legătură cu numărul mare de accidente care implică camioane. Bineînțeles, un, doar unul în plus uh, reprezintă un număr mare, pentru că există destule asemenea accidente, dar nimic nu sugerează faptul că uh, șoferii independenți provoacă mai multe asemenea uh, accidente decât cei angajați. Este de conceput faptul că șoferii independenți au o experiență atât de mare încât sunt într-o mai bună poziție de a-și conduce propriile vehicole. Oricum, avem directiva timpului de odihnă unde putem soluționa aceste probleme. Nu trebuie să încercăm să soluționăm aceeași problemă în două directive separate. Mi se pare că acea problemă este acoperită de directiva timpului dedicată timpului de odihnă. Bineînțeles, siguranța rutieră trebuie să fie preocuparea noastră centrală, dar și ea a fost acoperită de directiva cu timpul de, cu timpul de odihnă. Apoi, în legătură cu respectarea și punerea în aplicare, bineînțeles, conducătorii auto independenți vor lucra atât cât trebuie, cât se consideră necesar. Domnul Iarzembovski a spus dacă eu aș fi independent, da, și eu sunt independent, lucrător independent și nu vreau ca cineva să vină să verifice ce fac și cum fac. Dar nu trebuie să încercăm să controlăm lucruri pe care nu le putem controla. Ar fi un dezastru absolut. Haideți așadar să nu încercăm să legiferăm acest aspect, hai să lăsăm lucrurile aici și sper ca colegii să fie de acord cu lista mea de vot de mine dimineață. Mulțumesc! Înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, vreau să, mă, să vă amintesc faptul că toate aceste subiecte vor fi puse la vot, supuse votului mine dimineață, care votul va începe, la, va începe la 9 și un sfert în aceeași sală. Să trecem așadar la următorul punct, punctul 8, accesul pe piața transportului rutier de mărfuri. Voi da cuvântul domnului Groș, raportorul. Franceză poate ori fi mai... Mulțumesc, domnule președinte. Presupun că accesul pentru autobuze și pentru mărfuri, nu le putem discuta împreună. Aș dori mai întâi să spun colegilor care au participat la aceste lucrări că am organizat deja mai multe reuniuni, trei uh, reuniuni tehnice, trei triloguri informale și alte trei cu raportorii din umbră. Situația este simplă, totuși nu chiar atât de simplă, pentru că toate discuțiile se referă la două puncte și avem impresia că încercăm să rezolvăm un punct prin celălalt. În privința autobuzelor, uh, faimoasa reglementare privitoare la cele două zile, iar în privința uh, mărfurilor, cabotajul. Pentru autobuze aș dori să vă amintesc că Parlamentul, înainte de votul în plenară, reintrodusese această reglementare a celor 12 zile și că uh, nu s-a ținut seama de această regulă uh, Asta înseamnă în același timp că am cerut Consiliului să precizeze dacă uh, se va discuta sau nu. Și Consiliul a spus că s-a încheiat deja un acord subscris de toate țările europene și că ar trebui să poată fi baza unei discuții și că nu trebuie să uh, Eh, ne întemeiem doar pe reglementarea acelor 12 zile, se eh, poate ajunge la un compromis cu Parlamentul. Aș mai adăuga și că nu există o problemă veritabilă în ceea ce privește autobuzele. Aș dori pur și simplu să vă spun că dacă avem eh, un acord realizat într-un trilog cu Consiliul, cum este deja cazul pentru cealaltă directivă uh, uh, care nu va intra în vigoare în aprilie 2012, ci cât mai repede pentru a se redresa situația în ceea ce privește mărfurile, însă uh, voi vorbi despre cabotaj, care este uh, Ă, departe de a fi o temă simplă, ă, Parlamentul s-a pronunțat pentru deschiderea regulilor privitoare la cabotaj pe parcursul următorilor trei ani, limitând ă, operațiune de cabotaj pe o perioadă de șapte zile. Consiliul nu a fost deloc de acord. Consiliul e de părere că Uh, într-un viitor uh, destul de îndepărtat uh, cabotajul ar trebui să se refere la trei operațiuni pe parcurs de a șapte zile și că comisia ar trebui să efectueze un studiu pentru a analiza dacă o deschidere mai amplă se poate realiza. Deocamdată Consiliul nu a adăugat nimic. Ceea ce mă îngrijorează este că în perspectiva comună pe baza propunerii comisiei am fost de acord că acest concept ar trebui să împingă statele membre la fi mai principiale și să evite șicanele și situația că nimeni să nu știe la ce se aștepte într-o țară sau în cealaltă, pentru că în directive uh, uh, s-au exprimat destule reguli astfel încât țările nu ar, membre nu ar trebui să mai adauge complicații administrative. În fine, uh, este vorba de celebra directivă care ar trebui să fie aplicată dar cred că ne găsim pe calea cea bună pentru a ajunge la un uh, compromis uh, pronunțându-ne asupra utilizării acestei directive, transporturile combinate pentru că asta indirect eh, exclude cabotajul și unele state membre nu mai doresc să se vorbească despre asta, însă asta este în privința excluderii transportului combinat, nu se poate modifica printr-o altă directivă și trebuie să reamintim într-un considerent că deja se creează o serie de probleme în special uh, celor, celor țări care doresc uh, deschiderea pieței și sunt pentru toate formele de liberalizare, în timp ce alte state membre dezvoltă tendințe protecționiste deranjante. În ceea ce privește însă planificarea uh, timpului, am cerut o anumită coerență cu raportul doamnei Ticău, să sperăm că se va menține această coerență și că nu vom reveni la ceea ce am făcut cu chestiunea uh, carnetului de conducere, probleme care au fost rezolvate mai mult sau mai puțin, totul trebuie realizat într-un termen scurt, astfel încât statele membre să poată aplica normele în mod corect. În privința cabotajului, așteptăm un semnal al Consiliului, trei operațiuni pe săptămână, asta nu deschide nicio perspectivă de viitor. Deci Consiliul va trebui să acționeze în privința acestui Uh, punct, în privința timpului de lucru, uh, nu trebuie să se ajungă la noi obstacole în calea pieței de la 1 aprilie, când se va deschide piața și unele uh, întreprinderi de transport străine vor ajunge să uh, opereze pe piața noastră, vom vedea că nu are limite fantezia unor state membre și nu vreau să numesc pe nimeni. În fine, în privința transportului de mărfuri, e vorba de limitarea cabotajului pentru că uh, există temeri că uh, se poate produce un dumping fiscal și social. Pe de altă parte, am prevăzut și măsuri uh, Uh, inclusiv la propunerea Comisiei Europene, care limitează sau evită fenomenul societăților fictive. Cum uh, eu, în calitate de belgian, cunosc acest fenomen în state învecinate, și totul se face numai din rațiuni fiscale. De aceea, dacă Consiliul, pe de o parte, este protecționist și nu vrea să deschidă piața, pe de alta nu ne dă instrumentele pentru a combate această formă de evaziune fiscală, atunci uh, strategia este destul de incoerentă. Trebuie, prin urmare, să lansăm un mesaj către piață, capotajul uh, piața dorește să știe care sunt regulile care vor fi valabile uh, mâine. Vor fi 27 de reguli diferite pentru stat, fiecare stat membru sau reguli unitare, pentru că siguranța nu se pună în discuție, iar uh, Parlamentul la ambele uh, Uh, puncte va trebui să dovedească o anumită flexibilitate, dar așteptăm în același timp o anumită coerență din partea Consiliului. Nu se poate spune da la un punct și nu la celălalt, numai pentru că anumite state membre uh, nu doresc actualmente să-și deschidă acest sector pe care îl privesc ca pe un sector pur național. Acestea sunt observațiile mele provizorii uh, asupra acestor două puncte. și trebuie să acționăm pentru că altfel sectorul ne va întreba ce ați făcut în tot acest timp pe care l-ați avut la dispoziție, de ce n-ați dorit să rezolvați această chestiune. Urmează o perioadă tranzitorie de 2-3 ani, deci o nesiguranță absolută din punct de vedere juridic. În fine, mai este un punct pe ordinea de zi de mâine Uh, asupra căruia merită, după mine, să reflectăm, adică să lămurim chestiunea filialelor uh, fictive și să stabilim uh, un orizont de timp realist în privința raportului Țicău, astfel încât statele să se poată pregăti corespunzător fără să se lungească la șase-șapte ani aceste perioade de tranziție. Altfel, statele pot spune nu funcționează deocamdată băncile de date, nu funcționează linkurile, în timp ce alte state și-au pus deja la dispoziție toate informațiile și nu ar fi corect să se procedeze astfel. Vă mulțumesc. Mulțumim. Uh, am dorit să uh, anunțasem o dezbatere despre transporturile internaționale rutiere. Am cerut raportorilor să prezinte problemele și cred că am fost cu toții de acord. Dacă nimeni nu se opune, deduc că toate grupurile politice sunt de acord cu această metodologie. Deci, acum uh, dezbatem ambele transporturi, servicii de transport și transport internațional de mărfuri. Deci, eh, doream să precizez acest lucru. Dacă sunteți de acord, vom lucra astfel. Acum, în numele PSE, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, mulțumesc colegului care a manifestat o deschidere atât de mare în privința acestor două tematici. Și am văzut în cursul dezbaterii că anumite aspecte uh, pot fi abordate în mod diferit. În privința autobuzelor, anul, uh, săptămâna trecută, la întâlnirea informală, Parlamentul a manifestat un interes mai mare pentru rezolvarea problemei uh, rămase în suspensie. Să spunem că Consiliul a dat un pic înapoi uh, față de acordul la care se ajunsese uh, în prealabil. În ceea ce privește cele două dosare pe care le discutăm, ele trebuie uh, privite ca un unic pachet și, cum am spus, există probleme la Consiliu a fost uh, și uh, schimbat uh, toată tempistica, de pildă cabotajul, element fundamental pentru viitor. Cred, deci, că nu trebuie să facem prea multe concesii în acest moment. Cele 12 zile mi se par o propunere bună, însă pun și probleme de siguranță și probleme sociale de care s-a vorbit și la Consiliu. În această privință, propunerea de relectură e bună, chiar dacă această dezbatere a dovedit deja că poate e nevoie în totul, în întregul sector, mai multă flexibilitate în privința transportului de mărfuri. E limpede că acesta este un transport care trebuie să țină seama și de cerințele uh, turismului. În privința cabotajului, am văzut că lucrurile se complică la Consiliu și că totul devine mai puțin ușor de rezolvat. Eu aș prefera, dar mă încred în raportor, să se găsească o cale pentru a convinge Consiliul de faptul că e nevoie de siguranță juridică. Trebuie deci să definim, să precizăm niște intervale de timp foarte limpede. Nu putem amâna la calendele grecești posibilitatea de a se găsi o soluție. Eh, sectorul respectiv ne-a spus că în privința cabotajului este foarte complicată situația și trebuie făcute multe calcule. Operatorii însă doresc eh, în sectorul acesta un viitor limpede în ce privește spațiul comun de transport eh, de mărfuri. Există apoi și riscul de dumping social, nu numai fiscal, deci e foarte important ca atât Comisia cât și Consiliul să facă tot posibilul pentru ca acordul final să țină seama și de acest aspect. Vă spuneam, e nevoie de certitudine de ordin juridic, dar și certitudine din punct de vedere social și e nevoie și de garanții de ordin fiscal. Calendarul trebuie să fie cât mai realist și trebuie să amintim de asemenea că este o perioadă electorală deci, oricum, nu e cazul să zăbovim prea mult și trebuie să găsim cât mai repede o soluție. Mulțumim, în, domnul Stark, în numele grupului ALDE. Mulțumesc, vreau și eu să-i uh, mulțumesc lui Matias pentru tot uh, ce a făcut. Uh, cred că trei sunt punctele importante. S-a vorbit de protecționism, Sigur că nu e un cuvânt lipsit de importanță. E important să înțelegem că trebuie să definim, să precizăm niște reguli limpezi în ce privește cabotajul. Până aspectul care ține de mediu. Trebuie să înțelegem că cabotajul are un rol important în acest privință și, în fine, al treilea lucru, trebuie să precizăm niște reguli de bază. Avem acum niște regulamente care sunt interpretate în chip de-a dreptul opus. Deci, cred că nu e o situație pozitivă aceasta. Propunerea făcută de Consiliu, cred că Consiliul, în ceea ce privește cele trei puncte la care m-am referit, uh, cred că în negocieri trebuie să insistăm pentru ca Consiliul să vină în întâmpinarea noastră. Nu pot, deci, să accept propunerea făcută în numele Consiliului. Rămân uh, puncte prea puțin clare, care trebuie neapărat rezolvate și lămurite și trebuie mai ales să adoptăm reguli care să fie aplicabile. Uh, Apoi, amendamentul 18, uh, reducerea obstacolelor, spunea Matias, și este foarte important. E nevoie de o piață cu totul deschisă începând din 2014. Statele membre trebuie să lupte uh, cu acest fenomen și să controleze fenomenul societăților fictive. E important ca serviciile din diverse state membre să poată comunica între ele pentru ca controlul să fie eficient și nu cred că putem accepta ca un camion să circule uh, gol în ceea ce privește tranzitul uh, la întoarcere, acum uh, sunt reguli foarte complicate și cred că trebuie să găsim un compromis cu poziția Consiliului, trebuie să se efectueze controle, să se evite abuzurile. În plus, uh, mai sunt de părere și aici Mathieu a făcut o propunere uh, că trebuie să ținem seama că există acorduri bilaterale și în sectorul feroviar uh, uh, funcționează reciprocitatea în cadrul acestor acorduri, deci uh, e important să se garanteze accesul pe piață cum am făcut și în alte uh, sectoare, trebuie să se garanteze și în acest domeniu accesul liber la piață. Nu sunt în favoarea dumpingului social și nici uh, acelui celui fiscal, dar nu cred că în anumite cazuri se poate vorbi de un astfel de dumping. Uh, important să dăm posibilitatea statelor membre să poată încheia uh, acorduri. Deci uh, închei spunând că raportorul trebuie să se țină tare pe pozițiile Parlamentului și să nu facă prea multe concesii Consiliului. în privința celor 12 zile, raportorul are sprijinul meu. Mă scuzați, am vrut să adaug, domnule președinte, această ultima frază. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea doar să spun că în ceea ce privește comentariile domnului Sterk, trebuie să agrem să nu fim de acord. Și în ceea ce privește cabotajul, condițiile din Europa nu sunt comparabile. Iar impactul negativ este perceput în mod diferit în țări diferite. Nu este vorba de intenția negativă a unei companii, ci este vorba de distanță sau absența acesteia. Pot însă înțeleg într-o oarecare măsură de unde provine Consiliul pe unele aspecte și de ce este așa de greu de ajuns la un acord. Să, vă mă, refer, să mă refer acum la câteva aspecte specifice. În primul rând, în legătură cu camioanele și capotajul. Aceasta, este o modalitate, aceasta a fost o modalitate în trecut de a evita regulile. Ceea ce se numea cabotaj, dacă luai o ladă de roșii, să spunem, aceasta ar fi atras aplicarea regulilor pentru cabotaj. Așadar, avem aici exemple de abuz a sistemului din trecut. Toată lumea a spus că dorește să evite dumpingul social. Vreau să fac un apel la colegi și să le spun. Uitați-vă la jurisprudența pe această temă și veți vedea creativitatea cea mai extraordinară aplicată modului în care se face abuz de uh, aceste sisteme în Europa. Există idei la care o persoană normală n-ar putea ajunge niciodată. Toate acestea se fac numai pentru a evita uh, regulile sociale în uh, care există. Așadar, există uh, inspecții, bineînțeles. Concurența uh, funcționează numai acolo unde condițiile sunt corecte. Ea nu funcționează acolo unde există o diferență între sisteme, care diferență este exploatată. Nu ne vom ocupa acum aici de inspecții. Haideți să ne uităm la furt. Bineînțeles, este ilegal dar acest lucru nu îl va opri per se. Întreprinderile în Europa sunt supuse la ora actuală unor presiuni foarte mari. Și dacă subminăm legislația socială spunând că vom permite dumpingul social, atunci nu trebuie să fim surprinși dacă începem să asistăm la faptul că unele țări nu mai pot finanța sistemul de securitate socială. Nu reprezentăm aici o federație de transportatori rutieri, ci ne aflăm aici pentru a echilibra interesele și a oferi o certitudine juridică angajaților și cei tuturor celor care lucrează în acest sector de activitate. Ne mai aflăm aici și pentru a examina impactul legislației viitoare asupra angajatorilor. Dacă societățile vor exploata aceste diferențe între țări diferite în propriul lor interes, nu cred că trebuie să fim de acord cu așa ceva. Trebuie să nu uităm că este vorba aici de siguranța rutieră, de corectitudine, cinste în, și în procesul de recrutare. S-ar putea să uh, vă plictisească acest lucru, domnule Iarzembovski, dar pentru întreprinderile mici care suferă datorită practicilor întreprinderilor mari, distorsiunile concurenței între uh, țări ar trebui să vă intereseze foarte mult. Domnul președinte, întrerupe. Vorbim aici de o înlesnire a regulilor, reguli destinate protejării celor din acest sector. Am depus eforturi foarte mari pentru a introduce acest regulament, iar acum trebuie să facem la fel de multe eforturi ca să ne asigurăm de aplicarea sa și de realizarea inspecțiilor. Fie că este vorba de cabotaj, fie că e vorba de regula celor 12 zile. În legătură cu această din urmă, vreau să spun, da, partenerii sociali au convenit pentru că noi am exercitat presiune și cred că acest lucru a fost foarte bun. S-a ajuns la un acord care a ținut cont de toate părțile interesate și de interesele acestora. Dacă nu am fi acționat, nimic nu s-ar fi făcut. Așa că vă rog să nu râdeți și să nu um, luați în derâdere acest lucru. Vorbim aici de concurență, de concurență uh, loială și Toată lumea trebuie să înțeleagă clar aceste lucruri. Nu sunt indiferent deloc la aceste aspecte și le voi urmări îndeaproape. Mulțumesc, domnul Iajambovski. Mm. Ce spuneți este foarte corect, dar ce legătură are cu ce vorbim noi aici? Să vă dau un exemplu. Dacă îl întrebați pe domnul Kramer, el va confirma faptul că lucrăm, locuim într-un stat uh, federal, uh, piața internă este fragmentată și salariile sunt diferite în, pe, pe toată întinderea țării. Chiriile la fel, nord, sud, est sau vest. Dacă luați două părți diferite ale țării, standardele de viață sunt diferite, um, chiriile sunt diferite și salariile sunt diferite. Deci mergeți cam prea departe, după părerea mea. Vor fi întotdeauna diferențe. Am spus, da, în Germania standardele de viață ar trebui să, con- să fie convergente în Germania. Dar pentru că costurile, uh, costul alimentelor, chiriile, toate sunt diferite est față de vest. Să încercăm să evităm abuzarea uh, regulamentelor sociale. Dar haideți să ne ocupăm puțin de cabotaj. Deci, 4% din volumul total de transport. Fie avem o piață internă unică, fie nu. Da, există diferențe. Noi am avut uh, probleme în Germania cu șoferii bulgari. Există într-adevăr diferențe, dar dacă analizez acest lucru în permanență și mă concentrez pe diferențele mici, piața unică internă va, se va prăbuși. Dacă analizăm uh, diferențele în costurile, costul vieții 90, 95, 2000, 2005, 2009, dacă analizăm aceste cifre, vom vedea că au existat, că există schimbări, au existat uh, diferențe și modificări. Dar fiecare stat are un alt sistem de securitate socială. Unele sunt finanțate de, prin TVA, Germania lucrează altfel. Haideți să nu ne îndepărtăm de la subiect. Vor exista întotdeauna diferențe și le putem evita pe cele mai flagrante. Putem evita ca unele companii să facă abuz de, de sistem, dar aceasta nu înseamnă că trebuie să abandonăm regulamentele referitoare la cabotaj. Suntem în 2009 acum. Până în 2014 această situație nu va mai fi. Uh, am, am vrut să spun că poate va expira în, uh, se va termina în 2016-2017, dar uh, se spune totuși că deci nu dorim o piață internă, ci dorim avantaje sau beneficii naționale impuz, impunând anumite lucruri transportatorilor rutieri. Vreau să spun un lucru, mai multe lucruri raportorului. 1. Dorim un acord cu privire la eh, cele două rapoarte, groș și țicău, dar nu uh, cu orice preț. nu vom spune, nu vom face nimic despre cabotaj, uh, ci vă vom oferi regulamentul cu privire la transportul cu autocarul și autobuzul, pentru că totuși vorbim de, de politică aici. Nu putem uh, desfința regula celor 12 ore. Dar, uh, și ceea ce vreau să spun și sunt de acord cu doamna Lichtenberger, pe baza unui acord între patronat și angajatori, și angajați, deci nu putem face acest lucru și văd că Consiliul ar dori să, să dilueze această situație. Cabotajul. Nu mă voi concentra acum și nu voi vorbi despre 2014, dar se pare că consfințim această limitare pe termen lung. Sunt sigur că belgienii vor reuși să iasă din acest uh, impas, alminte n-am mai avea Belgia și belgienii sunt foarte isteți. De aceea, cred că trebuie să-i of să oferim sprijinul uh, nostru, nu suntem gata la uh, un acord fără niciun, uh, cu, orice, cu orice preț. Mulțumesc! Brand System urmează la dezbateri. Mulțumesc! Voi vorbi în capacitate personală, înțeleg care este punctul de vedere al Consiliului și sunt de acord că trebuie să-l sprijinim acum pe raportor și dar întotdeauna am crezut că sincronizarea este foarte importantă în politică și a avansa cu asemenea propunere și discutarea ei într-o perioadă, într-o asemenea perioadă de recesiune economică și chiar înaintea alegerilor europene este o, pro, o programare foarte proastă. Când vorbim de avantajele și dezavantajele cabotajului, și apropo de alegerile din iunie, așadar când mergi pe stradă și vezi Oamenii nu, nu sunt interesați deloc de cabotaj, nici măcar nu știu ce înseamnă acest cuvânt. Dar pe ce interesează? Îi interesează. Vom permite șoferilor străini să facă atâtea călătorii în țara noastră? pentru că transportatorii rutieri ai no ă, proprii câștigă atât de puțin. Așa va fi situația. Am văzut acest lucru acum două săptămâni în, ă, în Marea Britanie, apropo de lucrătorii din rafinării. Și vă, voi, și vă pot spune că acest lucru se va repeta în Marea Britanie pentru că recesiunea economică se va adânci. Cum mă întorc eu la transportatorii mei și le spun, bun, poate va trebui să vă întrerupeți activitatea pentru că vor veni români și bulgari, dar nu vă îngrijorați, totul este într-un scop nobil, scopul nobil al cabotajului și al, al pieței um, unice europene. Așa că e e greu să mergi pe stradă și să explici oamenilor decizia luată. Există aici probleme foarte importante. Uh, absența, acest, această um, conformitate, când există atâția transformatori înregistrați în atâtea țări, când este vorba de avantaje fiscale, um, Salariile pot converge, George, dar nu vor converge 100%. Uh, impozitele și taxele referitoare la combustibil, la prețul uh, combustibilului la pompă, nu este, uh, nu s-a ajuns la o convergență încă. Cu toate acestea, vorbiți despre deschiderea pieței, despre cabotaj, despre accesul liber dar nu analizăm de fapt ce distrugere lași în spate, în urmă, în statele membre, în primul rând și în al doilea rând, care este percepția oamenilor pe care noi ne propunem să-i reprezentăm. Ce spun ei pe stradă? Și vă spun că ce s-a întâmplat acum câteva săptămâni în acele ref, uh, rafinării uh, și când s-a vorbit în fața sindicatelor, acest lucru nu s-a văzut ca tot ceea ce se cere o, sunt oportunități egale pentru lucrătorii britanici ca și lucrătorii străini care solicită posturile respective. Se va parcurge același drum și cu această propunere specifică, dacă lucrăm în continuare așa cum am lucrat până acum, Așadar, se va, va fi percepută ca permițând intrarea lucrătorilor străini în defavoarea, în detrimentul celor autohtoni. Și nu vreau să argumentez în favoarea acestui lucru, pentru că eu sunt pentru oportunități pentru toată lumea. Ca să creeze aceste ocazii favorabile, însă trebuie să ai un câmp de, uh, un teren de, de luptă egal. Deocamdată acesta nu există. Așadar, transportatorii uh, germani în Germania, cei austrieci în Austria, cei englezi în Anglia, să concureze în mod egal, nu ca o favoare, așadar să concureze în mod egal cu alte, alți transportatori din alte țări. Trebuie să fim foarte atenți la acest aspect George um, vorbește despre, a dat exemplul din Germania, din Republica Federală Germană. Um, nu prea sunt de acord cu acest lucru. Pot să vă spun doar că în Marea Britanie avem acorduri naționale, așa că uh, argumentul tău nu prea se aplică aici. Trebuie să avem aici o percepție, trebuie să fim atenți și mă întorc la declarația mea originală. Dacă totul ar fi minunat în grădină, dacă am, av- am, fi, am, trece, am fi într-o situație de înflorire economică, atunci o asemenea propunere, după părerea mea, ar fi logică, dar nu aceasta este mm, lumea reală în care ne aflăm acum, așa că pur și simplu pledez. Nu sunt foarte sigur apropo, apropo de liberalizarea pieței. Ia, dacă ne uităm la liberalizarea pieței eh, bancare, vedeți eh, unde am ajuns. Așadar, trebuie să fim foarte atenți. Sunt bucuros că la ora actuală să, să fiu de acord cu Matius acum și să văd care va fi rezultatul negocierilor. însă nu trebuie să transformăm Consiliul într-un grup de oameni care nu știu despre ce vorbesc. Propriilor transportatori rutieri se luptă în acest, în acest nou climat economic. Bem, uh, ainda temos alguns minutos, mas... Mulțumim, încă ne-au mai rămas câteva minute. Există două persoane care au cerut cuvântul. Domnul Simpson intervine. Dar domnul președinte îl întrerupe. Poate ar fi bine să interveniți după cei doi vorbitori care s-au întrerupt pe listă. Ați vrut doar să clarificați ceva, cred că. Și atunci e momentul. Dacă nu aveți cuvântul acum, pot sau nu să pun întrebarea, spune domnul Simpson pun întrebarea. Se referă la amendamentul 3. Avem acolo un amendament 3 referitor la transportul combinat. Nu sunt sigur ce înseamnă asta. Transport combinat. Cursele de transport combinat. De exemplu, serviciile de ferii sau uh, tunelul canalului intră în categoria de transport combinat? Dacă da, atunci textul este valabil pentru orice tip de transport în Regatul Unit și în Irlanda. Domnul Kramer are acum cuvântul. Domnul le Iarzembovski. Ați, uh, v-ați justificat intervenția spunând că este nevoie de o piață internă, dar această piață internă trebuie să fie organizată în mod echitabil. Sunt de acord cu dumneavoastră dacă am fi avut un cadru comun și un regulament comun privind uh, fiscalitatea, dar în prezent avem camioane spaniole care trec prin Franța, care uh, își, uh, se alimentează în uh, Luxemburg și apoi se întorc în Polonia să se alimenteze, fiindcă și acolo combustibilul este mai ieftin. Se întâmplă asta fiindcă normele privind impozitarea nu sunt armonizate la nivel european și statele membre au declarat că nici nu doresc să facă această această armonizare. Același lucru este valabil și în cazul salariilor. Nu putem sau nu dorim să schimbăm cadrul în care lucrurile funcționează pe acest subiect. Dacă litrul de benzină costă undeva 50 de cenți și undeva 1 euro, eh, atunci nu putem vorbi de competiție echitabilă și piața internă. Nu suntem cu toții la același nivel. Nu putem spune, da, haideți să eh, acționăm conform pieței interne, ca și cum nimic n-ar fi diferit, fiindcă nu se poate. Mulțumesc și acum domnul Arjembovski. Domnule Kramer, Ați menționat aici niște subiecte foarte potrivite, fiindcă eu voiam să mă leg de ele uh, când uh, îi răspundeam domnului Simpson. Haideți să creăm aceleași condiții. Guvernul domnului Simpson se opune armonizării fiscale și a uh, costurilor um, combustibililor. Acești, și tocmai în Regatul Unit costurile pentru combustibil sunt cele mai mari. Eu sunt pentru armonizarea impozitelor. Întotdeauna am susținut acest lucru, dar statele membre nu sunt interesate de acest subiect. Statele membre spun să nu convenim asupra acestui subiect și apoi se menționează uh, distorsionarea pieței interne. ce spuneai, Brian, înseamnă că doar, că doar um, liniile aeriene britanice ar trebui să zboare pe Regatul Unit, în Germania doar linii aeriene germane uh, și așa mai departe. Asta vrei să spunem. Sau uh, să existe acorduri bilaterale? Atunci, dacă da, să renunțăm la piața internă și să introducem uh, bariere naționale. Dar este absolut aberant să avem această abordare. Piața internă are aspecte pozitive și negative, sigur. Niciodată nu vom ajunge la un echilibru perfect și domnul Kramer este de acord că și în țara noastră angajatorii și angajații trebuie să negocieze salariile, deci nu sunt stabilite în mod egal de către guvern. Dacă acestea nu sunt stabilite de către guvern, și, într-adevăr, statele membre nu au niciun control asupra salariilor, atunci nu putem spune uh, guvernele trebuie să insiste ca fermierii să fie plătiți aceleași sume în Grecia, în Regatul Unit și așa mai departe. Nu se poate acest lucru. Poate aveți o abordare electorală acum. Uh, cu toate acestea, în ceea ce privește principiile care stau la baza pieței interne, vreau să spun doar un singur lucru. Dacă acceptăm lucrurile așa cum le-ați prezentat dumneavoastră, putem să ne luăm la revedere de la piața internă. Ehm, va dispărea tot ce am făcut cu privire la transportul feroviar, ehm, francezii să spună căile lor ferate sunt doar pentru francezi, pentru că ehm, vor să-i apere pe lucrătorii francezi, nu vom avea vagoane sau trenuri din uh, Spania care să fie permise să intre pe căile ferate din Franța și așa mai departe. Mai avem un vorbitor, domnul Cucop, care dorește să intervină, vă rog să fiți foarte succint, fiindcă aproape uh, nu mai avem timp. Ai fi foarte scurt, domnule președinte. N-am uh, fost aici la prima intervenție a domnului Simpson din prima jumătate de oră, dar l-am auzit în ultimele trei minute și poate George este dezamăgit cu intervenția mea, dar ultimele trei minute ale domnului Simpson, după părerea mea, n-au fost rele. Dacă Brian este acum în uh, regim electoral, nu știu dacă va câștiga prea multe cu această discuție. În uh, Regatul Unit există o abordare rezonabilă pe acest subiect și uh, sunt de acord cu George pe acest subiect. Faptul că impozitul este atât de mare, accizele sunt atât de mare pe combustibili uh, în Regatul Unit este ridicol. Practic ne, ne atacăm noi pe noi înșine. Da, și eu doresc un cadru omogen, domnule președinte, doresc un cadru omogen pe piața internă, dar bănuiesc că nu vom avea acest lucru în parte din vina noastră și în parte datorită uh, unor propuneri. Deci sunt la jumătatea drumului de acord cu Brian, dar cred că ar trebui să, să încerce să fie puțin mai um, amabil cu industria transportatorilor, având în vedere perioada electorală care urmează. Mulțumesc, spune domnul președinte. În acest moment aș dori să invit domnul Pascoarele din partea comisiei să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep într-un mod optimist cu o abordare constructivă pentru a spune că în afară de aceste discuții referitoare la cabota și alte subiecte extrem de sensibile din aceste două propuneri, s-au făcut deja foarte multe eforturi și s-au obținut niște rezultate bune pentru armonizarea poziției Parlamentului și a Consiliului în vederea facilitării unui acord la a doua lectură care, pe acest text care nu include doar cele 12 zile sau companii fictive sau cabotaj, ci un întreg ansamblu de noi reguli și norme pe care vrem să le impunem pentru a avea o bază uniformă, armonizată la nivel european, care să îmbunătățească cadrul competițional și pentru a armoniza o legislație care trebuie să fie modernizată. Trebuie să încheiem lucrurile, fiindcă propunerea deja este pe masă de mult timp și fiindcă urmează alegerile, deci trebuie să ajungem la un acord acum. Altfel lucrurile vor fi amânate cu un an sau chiar cu doi ani și toate dezbaterile pe care le-am avut asupra raportului doamnei Țicău cu privire la acele registre vor deveni doar niște aspecte pur teoretice. Deci Comisia va face tot ce este în putință pentru a facilita un acord care să ducă la un vot al Parlamentului în plenara din aprilie, un acord asupra textului votat de Parlament la nivelul Consiliului apoi în iunie. Prin urmare, având în vedere aceste repere temporale, e important să ne concentrăm pe aspectele esențiale, adică cabotajul și cele 12 zile. În ceea ce privește cabotajul, după părerea mea, textul, așa cum este el formulat în prezent, reprezintă un pas înainte important în comparație cu situația din prezent prin natura sa, cabotajul, ca prestare de servicii în afara statului uh, de reședință, uh, este temporar, este o activitate temporară prin natura sa. Este o regulă care se aplică tuturor serviciilor de transport. Deci este de natură temporară, indiferent că acest lucru este scris sau nu în text. Și rămâne să vedem ce înseamnă temporar. De aceea am avut toate aceste dezbateri există hotărârea recurții de Justiție care limitează lucrurile. Și Consiliul a încercat să găsească o soluție pragmatică. Poate exista altele mai bune, dar soluția liberalizării totale a cabotajului nu răspunde uh, acestei probleme, indiferent de problemele de armonizarea legislației fiscale, salariale și așa mai departe. Deci această soluție a liberalizării totale nu răspunde problemei ridicate de noțiunea de temporar. În ceea ce privește comisia și perspectiva sa acest, asupra acestui subiect, credem că este foarte periculos și spun asta deschis, să redeschidem cutia Pandorei uh, legată de această poziție comună. Domnule Erzhembovski, înțeleg, comisia înțelege că uh, soluția pe care o discutăm nu este una finală și că trebuie să continuăm să lucrăm pe acest text dincolo de raportul privind poziția comună care trebuie prezentată în 2013. Deci trebuie să găsim o formulare care să fie mai fermă către o armonizare a condițiilor generale de privind prestarea acestor servicii. Comisia deci ar putea să analizeze lucrurile și să revină asupra acestei propuneri. Înțeleg și uh, preocupările domnului Simpson și ale celorlalți, având în vedere criza cu care ne confruntăm. Însă, trebuie să explicați alegătorilor dumneavoastră că cabotajul reprezintă acest cadru omogen pentru toată lumea, pentru că atunci când șoferii din alte state membre sau transportatorii pot veni în uh, Regatul Unit pentru a face cabotaj, exact la fel cei din Regatul Unit pot merge în alte țări, unde poate combustibilul este mai ieftin și pot face cabotaj pe continentul european. De asemenea, aș vrea să adaug că această problemă a transportului combinat este o falsă problemă. Separarea între noțiunea de transport combinat și cabotaj este o falsă problemă. Cabotajul este național prin definiție, deci, într-un singur stat membru se prestează aceste activități, stat membru care nu este statul de reședință, în timp ce transportul combinat, conform directivei, este un transport internațional. Deci e vorba de două lucruri absolut diferite. Și dacă pot anticipa întrebarea domnului Groș la întrebarea pusă de domnul Simpson, vă pot garanta că transportul de camioane pe ferii um, în canalul Mânecii, fie el prin tunel sau pe un feribot, nu are legătură cu definiția transportului combinat. În ceea ce privește regula celor 12 zile, referitoare la transportul de pasageri cu autocare. După părerea mea, Comisia, spun clar că Comisia poate susține amendamentul Parlamentului. Textul a fost aprobat de către partenerii sociali și a fost uh, introdus și de statele membre în acordul de transporturi acest lucru va fi de fapt uh, adus în fața Parlamentului în curând. Deci avem acest text de regulament care este obiectul amendamentului domnului Groș și care este, poate fi uh, sprijinit de comisie. Acest text cred că răspunde și întrebărilor multor state membre care au formulat uh, preocupări legitime de securanță rutieră. Deci, textul domnului Groș nu se referă la regula celor 12 zile, ci este o normă mai restrictivă, mai precisă, care se axează pe aspectele legate de siguranța rutieră pentru transportul de persoane. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Domnul Groș pentru încheierea dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru observații. Nu voi eh, relua întreaga dezbatere privitoare la piața internă pentru că mm, colegii mei au dat tot ce e mai bun pe această temă, cred că totul se rezumă la o întrebare. Dacă într-o țară se limită activitățile, asta comportă faptul că cu timpul se poate crea o mai bună armonizare. Eu am observat și cred că mulți cunosc punctul meu de vedere, abordarea mea a diverselor sectoare și de multe ori suntem în dezacord, domnule Zembovski și cu mine, eu am constatat că în profesiile internaționale, acolo unde se lucrează la nivel internațional, se realizează mai ușor uh, armonizarea decât în piețele protejate. Iar în privința politicii fiscale există, din păcate, un dat obiectiv, și anume că un angajat care trebuie să plătească uh, diverse taxe sau prețuri diferite pentru benzină, nu poate face nimic, nu poate influența în niciun fel politica fiscală, însă poate să ceară același salariu pentru același tip de muncă. Iar lucrurile uh, trebuie armonizate, trebuie apropiate. Aceasta e observația pe care vreau să o fac. În privința calendarului, nu e vorba de un calendar uh, nefericit în sensul că uh, lucrurile sunt destul de urgente și, din fericire, Comisia a reluat această chestiune a definirii conceptului de temporar, pentru că altfel am avea diverse țări care uh, ar putea să facă cabotaj și ar face-o în diverse țări în funcție de diverse legislații. De urgent, deci, să se treacă această uh, lege, această normă. Președinția franceză nu avea interes să încheie această problemă. E o temă foarte delicată, foarte caldă la nivel de politică internă. Deci sper că vom reuși și mulțumesc colegilor pentru toate propunerile făcute. Amendamentele mele nu sunt o bază pentru un compromis. Sigur că în pachetul total va trebui să modificăm câte ceva. Eu vreau să indic o direcție și nu să revin asupra celor pe care Parlamentul le-a decis deja. și să menținem o anumită marjă de manevră în e limpede că nu e simplu. Discuția va continua să se bazeze pe aceste două puncte principale despre care am vorbit și noi astăzi. Detaliile le vom putea clarifica abia după ce vom clarifica aceste două puncte principale. Deci, uh, cabotajul de tranzit bilateral, multilateral, dacă cabotajul începe când camionul a fost descărcat și așa mai departe, va trebui să abordăm toate detaliile abia după ce vom lămuri cele două puncte fundamentale. Uh, după mine, aceasta este direcția, 12 zile trebuie, regula celor 12 trebuie să o menținem dacă dorim o soluție echilibrată cabotajul trebuie să fie posibil, să încercăm să nu ne împotmolim în uh, conceptul de temporar și Consiliul va trebui să dea un semnal și să uh, uh, arate că interpretează piața internă așa cum încercăm noi să o construim de 10-15 ani încoace, uh, chiar dacă după mine această piață va fi o dezvoltare bună doar uh, atunci când anumite diferențe din sectorul fiscal vor fi eliminate. Vă mulțumesc, dragi colegi, dezbaterea a fost îndelungată avem o bază comună, există elemente pe care trebuie să ajungem la poziții de consens. Iar termenul pentru prezentarea amendamentului este între, la ora 12, 25 eh, februarie. Comisia e prevăzută pentru 31 martie, iar plenara următoare din luna aprilie va discuta aceste probleme. Încheiem astfel în privința ordinii de zi a comisiei noastre și facem o pauză de 50 minute, apoi va fi reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc tuturor! Și scuzați-ne că am depășit puțin timpul acordat. da, da, da.